Good morning, colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Dragi colegi, putem începe ședința. As usual, we would like to... Ca de obicei, Vom începe prin a adopta ordinea de zi. E foarte important că în data de 23 martie, mâine, de la ora 9 la 12.30, reuniunea comisiei noastre nu va avea loc. Pentru că am pierdut câteva puncte pentru mâine. Așa că nu vom avea o reuniune mâine. Dacă nu există niciun alt comentariu, atunci putem adopta ordinea de zi. Thank you very much. Mulțumesc. Nu am niciun fel de comunicări specifice. Bine ați venit, doamnă prim-vicepreședinte adoptarea ordinelor, a proceselor verbale din 22-23 ianuarie 2018. Dacă nu există nicio obiecție până la sfârșitul reuniunii, vom considera că aceste procese verbale sunt aprobate. Și primul uh, subiect pe care îl discutăm astăzi la comisia noastră e punctul numărul 4, definiția IMM-urilor. Un subiect important. Poate vine cu câțiva ani prea târziu, dar în continuare un subiect foarte important. Avem o întrebare cu solicitare de răspuns oral, iar raportorul nostru este Marcus Piper. Și avem și raportorii din umbră. Definiția IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu, capitale, cu capitalizare medie sunt foarte importante, pentru că sunt acoperite în multă legislație europeană. Bineînțeles, comisia noastră este responsabilă de COSME, un, pro, un program specific pentru IMM-uri, mai ales important pentru inovare. Această întrebare orală a ITRE și rezoluția care o acompaniază își doresc să stimuleze o clarificare și o reevaluare a definiției. Scopul e să se creeze un cadru juridic mai clar și mai echitabil pentru IMM-uri și pentru mid-caps, întreprinderi mici cu capitalizare medie. Aș dori să vă informez și că avem 45 de minute la dispoziție pentru dezbatere. Ar trebui să încheiem înainte de ora 10. Dacă îmi permiteți, voi deschide acum discuția, dându-i cuvântul raportorului nostru, domnul Piper, ca să ia cuvântul și să prezinte această întrebare cu solicitare de răspuns oral și proiectul de rezoluție. Marcus, vă rog. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că nu e prea târziu ceea ce facem acum, ci că odată cu această întrebare cu solicitare de răspuns oral ne aflăm în procesul de consultare cu Comisia Europeană, tocmai pentru a stabili această nouă direcție pentru definiția IMM-urilor. Cred că ar trebui să nu ar trebui să repet în acest context cât de importante sunt IMM-urile pentru economia noastră. Știm că 25 de milioane de firme în Uniunea Europeană, conform definiției actuale, sunt IMM-uri. Și o, atunci când se produce o mașină, de exemplu, atunci acest autovehicul, cam în proporție de 75%, este produs de firme mici și nu de concerne foarte mari, cele care vând produsul final până la urmă. Așa că aceste întreprinderi mici sunt foarte importante. Ele își au rădăcinile în regiunile europene. și își aduc astfel contribuția la dezvoltare, la economia locală, o contribuție importantă. Bine, bineînțeles, IMM-urile sunt cele care sunt foarte afectate de legislație, ca întreaga economie, însă noi suntem de părere și cred că în cadrul întregului grup politic suntem de acord că o Asemenea firme trebuie să fie ajutate tocmai prin intermediul ajutorilor europene, fie că vorbim despre domeniul protecției muncii sau asigurarea producției sau că vorbim de alte tipuri de politici, protecția datelor, toată această legislație care este construită de Uniunea Europeană, toate aceste acte legislative de multe ori duc la mari probleme pentru firmele mici, pentru că ele nu au în interiorul companiilor experții de care ar avea nevoie și nu au nici mijloacele financiare pentru a se ocupa, de exemplu, de protecția datelor, uh, și așa mai departe. Și nu au nici banii pentru a face față birocrației care vine odată cu programele noastre și nu pot să se asigure că își um, împart sarcinile în, în, în, acest, în, într-un asemenea fel încât să aibă succes. Așa că există aceste diferențe pe care le au IMM-urile față de marile companii și ne dorim, prin proiectele legislative, să asigurăm un echilibru. De exemplu, prin Orizont 2020, COSME, fondurile structurale, aici sunt introduse nu doar niște cote, ci și facilitări birocratice pentru IMM-uri. și în alte domenii am stabilit excepții când vorbim, de exemplu, de emisiile de dioxid de carbon, dacă vorbim de IMM-uri, apoi în legislația privind gazele cu efect de seră, în faza de punere în aplicare există anumite facilități pentru a elibera de povară birocratică IMM-urile. E importantă această definiție. Ea există deja de 14-15 ani și, bineînțeles, în acest interval au avut loc anumite evoluții, așa că eu cred că e timpul să recunoaștem că doar în funcție de numărul de angajați sau cifra, uh, nu se poate stabili o asemenea definiție și așa că e nevoie acum după atâția ani să se facă o actualizare a acestei definiții. Cât de departe să meargă, urmează să discutăm. O primă propunere pe care o avem e această aliniere, actualizarea definiției. Un al doilea lucru, un al doilea lucru pe care îl uh, propunem e pentru acele întreprinderi care în trecut au fost IMM-uri, dar acum nu mai sunt din cauza unor evoluții, pentru acestea să existe un termen de tranziție în care pe care să le aibă la dispoziție pentru a-și schimba statutul. Una, a treia propunere, există companii care abuzează de acest statut de IMM-uri, de exemplu, fac asemenea structuri de întreprinderi încât să se încadreze aici. Pentru asemenea cazuri, Comisia Europeană trebuie să intre în acțiune, pentru că nu ne dorim să existe acest spațiu de manevră pentru abuz. Așa că trebuie să fim foarte atenți cu obiectivul și anume consolidarea IMM-urilor. Consider că ar trebui să facem un pas de la criteriile cantitative și anume numărul de angajați, cifra de afaceri și să avem altfel de criterii, cum ar fi faptul că e o conducere a exercitat într-o mare măsură de proprietari, o afacere de familie, o activitate intensă de export, dar un număr de angajați mic. Cred că spre asemenea criterii ar trebui să mergem acum și să vedem cum putem ajuta mai bine IMM-urile astfel încât să aibă acces mai bun pe piața internațională. De exemplu, în cadrul EFC, Fondul European pentru Investiții Strategice. În cazul acestui fond apare o definiție pentru small mid caps. Și aici e vorba de o cifră de aproximativ 100 de angajați. Acum cu noile inițiative pe care le avem, dacă ne gândim și la fondul de apărare pentru Uniunea Europeană, există posibilitatea ca IMM-urile cu până la 3.000 de angajați să intervină aici. Deci cred că trebuie să trecem de aceste criterii cantitative și să ținem cont de criterii calitative. Încă o dată, nu nu dorim ca firmele care până acum erau încadrate la IMM-uri să se afle într-o situație mai proastă, nici să le îngropăm în legisla- legislația europe- europeană, ci ne dorim să le dăm o mână de ajutor. Și pentru aceasta cred că e nevoie de aceste criterii calitative și o aliniere a criteriilor cantitative. Mulțumim, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Doamna Toia e raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților și prim vicepreședinte al Comisiei. Aveți cuvântul. Devo dire al colega che eh, apprezzo... Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, apreciez uh, intervenția colegului nostru și tot ceea ce ne-a propus, însă trebuie să spun în mod deschis că văd anumite obstacole și sunt și uimită în ceea ce privește acest proiect de rezoluție. Există anumite rezoluții anumite obstacole, pentru că eu cred că această propunere de rezoluție cumva contravine celor stabilite până acum. Avem acest, uh, acest subiect al IMM-urilor, sunt foarte diferite din, de la stat membru la stat membru. În unele state membre avem IMM-uri foarte mici și avem și această definiție a IMM-urilor. Apoi, în ceea ce privește acele mid-caps, adică companii cu câteva sute de angajați înseamnă că aici există o îndepărtare de la definiția IMM-urilor. Vorbim aici în procente și cred că ar trebui să asigurăm un echilibru mai bun aici. Pe de o parte avem IMM-urile, avantaje de impozitare pentru ei, sprijinirea IMM-urilor, Însă există foarte multe diferențe, cum vă spuneam înainte, de la stat membru la stat membru. Așa că eu cred că e o situație puțin periculoasă dacă amestecăm toate aceste lucruri într-un singur document. Vorbim aici despre IMM-uri sau despre mid-caps, întreprinderi mici cu capitalizare mare. Apoi, activitatea intensă de export și acesta e un criteriu. Și nu ne dorim să afectăm acele IMM-uri care sunt mai mici. Așa că ar trebui să ne gândim și la alte forme de acordare de sprijin. Și aceste criterii financiare ne dorim ca acestea să poată să producă în continuare sau să fie prizonierele sistemului chinezesc. Consultările nu s-au încheiat încă, vor avea loc până în luna mai, așa că eu cred că ar trebui să așteptăm puțin și să vedem care va fi rezultatul acestor consultări înainte de a avea o poziție fixă. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamnă Patriția. Și acum, din partea ECR-ului, domnul Bashir. Aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Eu vin din sectorul IMM-urilor, asta înainte să fiu ales ca europarlamentar. 35 de ani am lucrat în acest sector al IMM-urilor. Cred că trebuie să felicităm această comisie parlamentară pentru că a fondat acest grup și pentru definiția IMM-urilor și sprijinul IMM-urilor. Într-adevăr, acestea sunt cele care oferă cea mai mare parte de locuri de muncă în Uniunea Europeană și trebuie să încercăm încercăm să le ajutăm oricum putem, astfel încât acestea să poată să navigheze în acest context legislativ într-un mod mai bun. Să reușim să le ajutăm să devină mai eficiente în munca lor și să poată să se concentreze pe tocmai ceea ce fac. Aș dori să îi mulțumesc raportorului domnului Piper pentru că ne-a prezentat acest proiect de rezoluție pentru definiția IMM-urilor. Eu consider că proiectul, proiectul de text ține cont de provocările existente pentru IMM-uri în ziua de astăzi. Și cum vă spuneam și mai devreme, cât despre, este examinată și povara administrativă existentă pentru ele. Vorbim des de IMM-uri în textele legislative. Eu consider că trebuie să transmitem un mesaj mai puternic, să spunem foarte clar că sunt vitale pentru economiile noastre și aștept cu nerăbdare aceste negocieri. Mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru observații și acum, din partea ALDE, doamna Nachtegal. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului Piper pentru munca făcută. Cu toate acestea, eu nu văd de ce e necesar să extindem această definiție. Încă nu a fost încheiată consultarea publică, de aceea. Tocmai de aceea eu voi depune niște amendamente în ceea ce privește cerințele care apar în proiectul de rezoluție. Să vă dau și un exemplu. Noi considerăm că definiția nu ar trebui neapărat să fie extinsă, ci ne-am dorit să vedem un studiu al Comisiei în care să vedem exact ce s-ar întâmpla dacă s-ar face această modificare. Apoi mai am și niște îngrijorări legate de faptul că numărul de angajați e menționat ca nu fiind atât de util pentru a fi un criteriu, astfel încât să se verifice dacă o companie e sau nu un IMM. De ce? E o întrebare pe care o am. Am folosit acest criteriu timp de foarte mulți ani. Și acum e utilizat ca fiind un criteriu în întreaga Europa și reprezintă 99% din toate uh, mmr urile sunt 99% din toate afacerile, de aceea vom depune un amendament și în legătură cu acest criteriu și, cum spunea și antevorbitorul meu, și noi așteptăm uh, cu nerăbdare cooperarea aprofundată pe acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, stimată colegă, pentru observații și acum trecem la reprezentanții grupului GUE. Doamna Lopez Permeo, aveți cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea își dă seama cât de importante sunt IMM-urile în Europa, din punct de vedere economic, din punct de vedere a capacității de a genera ocupare și bogăție. Știm, pe de altă parte, că marile companii utilizează și au utilizat lacunele legislative și neclaritatea ei, precum și complexitatea relațiilor între companii, tocmai pentru a nu respecta legislația europeană sau națională. Principalul obiectiv este acela de a uh, eluda obligațiile fiscale și de muncă și de a beneficia de ajutoare care nu le-ar corespunde. Propunerea făcută mi se pare că este uh, foarte bine prezentată, dar cu soluții proaste din punctul meu de vedere. Pentru că ea deschide uh, poarta pentru o utilizare frauduloasă a legislației și, probabil fără să vrea, lovește din greu uh, microcompaniile europene care reprezintă peste 90% din uh, uh, țesutul productiv al UE. Credem că uh, un criteriu central trebuie să fie numărul relațiilor uh, de muncă într-o companie și, pe de altă parte, trebuie să se includă noi modalități de relație Uh, de muncă care să facă diferență între IMM-urile adevărate și cele care sunt doar de fațadă. Însă acest lucru nu se va face printr-o flexibilizare sau simplificare a procedurilor. Până la urmă, suntem împotriva extinderii acestei definiții, care să includă companii uh, mai mari, precum aceste mid-capsuri, și preferăm ca definiția să se centreze doar pe întreprinderile mici și de tip micro. Mulțumesc! Thank you very much, Mulțumim foarte mult, stimată colegă, pentru observații și următorul vorbitor, domnul Dario Tamburano de la FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Proape, probabil că voi repeta unul sau două dintre punctele deja amintite. IMM-urile sunt 99% din um, economia europeană, așa cum s-a spus, și cred că ar trebui să le acordăm o atenție deosebită. Avem un raport din anul 2003 în care se S-a stabilit un echilibru pe care eu consider că trebuie să îl ocrotim. Din 2003 nu s-a actualizat acest text, însă s-au făcut um, consultări și acum există această consultație publică în desfășurare și e clar că există un cadru pozitiv în care recunoaștem cât de importante sunt aceleași. De aceea trebuie să fim foarte atenți acum dacă dorim să schimbăm criteriile. Eu nu cred că este necesar și pot să fiu de acord cu toți antevorbitorii mei eu cred că ar trebui să ne gândim bine la acest proiect de rezoluție. Trebuie să existe un echilibru mai bun în acest text, să ne gândim foarte bine la consecințele care ar putea să existe. Consecințele a ceea ce propunem să fie bine evaluate. Comisia a făcut o evaluare a impactului pentru a verifica această definiție și aportul uh, productivității pe timpul um, crizei economice. Cred că domnul Piper ar trebui să fie atent la această evaluare, pentru că în evaluarea impactului nu se vorbește de noi criterii și nu sunt puse sub semnul întrebării criteriile deja existente. De exemplu, cum ar fi exporturile sau o pondere ridicată a capitalului propriu ar trebui să nu ajungem să adoptăm o definiție ad hoc. Cu siguranță, pe timpul negocierilor mai putem discuta despre acest text, însă important e să dăm dovadă de respect pentru toată lumea. La 26 martie trebuie depuse amendamentele. Eu mă întreb de ce ne grăbim așa. Cred că nu ajută pe nimeni. Eu cred că ar trebui să ne gândim foarte bine ce e de făcut. Consultarea publică e încă în desfășurare, se va încheia numai în, me- în mai și eu cred că toate părțile interesate trebuie să aibă ocazia să se exprime și apoi să venim cu eventualele amendamente. În final, aș dori să mai spun că trebuie să acționăm cu prudență și cred că ar trebui să ținem cont neapărat de această consultare publică. Și iar eu, în numele grupului meu politic, n-am solicităm să se prelungească termenul de depunere a amendamentelor cu două săptămâni până la termin, după terminarea consultării. Mulțumim, domnul Benson. Tak, herr formand. Jeg synes, det er godt, vi får en diskussion omkring vores eh, SME'ers størrelse. Mulțumesc. E foarte important să discutăm despre IMM-uri. Cum spuneau deja mai mulți colegi astăzi, de fapt, 99% din întreprinderi sunt din sunt IMM-uri în Uniunea Europeană, deci intră sub incidența definiției, așa că trebuie să fim foarte atenți la stabilirea criteriilor. În numele președintelui IMM-urilor europene și în numele meu spun aceste lucruri acum, am trimis o scrisoare în legătură cu reevaluarea acestei definiții a IMM-urilor. Ce e important? E important să nu le permită marilor întreprinderi să creeze structuri specifice astfel încât să profite în scopuri nefaste de această definiție a IMM-urilor. Și apoi e foarte important să definim foarte clar uh, întreprinderile mici cu capitalizare medie. Trebuie să definim foarte bine criteriile pe care le avem, pentru că IMM-urile trebuie să poată beneficia de sprijinul existent și nu marile companii, pentru că știm că IMM-urile sunt cele care într-adevăr creează locuri de muncă în Uniunea Europeană, în timp ce marile întreprinderi nu ar trebui să fie sprijinite prin acest ajutor acordat IMM-urilor. IMM-urilor trebuie să obțină sprijinul de care au nevoie și nu marile companii. Mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne este foarte clar unde e ocuparea în Europa. Două treimi din oamenii cu loc de muncă lucrează în IMM-uri, 50% din PIB este obținut în IMM-uri. IMM-urile sunt foarte importante și pentru cetățenii noștri. De aceea e important să nu există o mare povară administrativă pentru ele. Cred că e un lucru foarte important și vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru studiul Ten Most Burdensome Legislation Acts in the European Union, unde există cele mai multe obstacole pentru IMM-uri. Ni se tot prezintă noi statistici și astăzi unde vedem că există noi poveri pentru IMM-uri. Eu consider că IMM-urile trebuie să fie ajutate pentru că sunt atât de importante. Cu toții știm că small is beautiful, ce mic e frumos și asta înseamnă că trebuie să funcționeze și concurența. Cred că într-o societate concurența e singura cale spre bunăstare, pentru că, bineînțeles, bunăstarea trebuie să fie atinsă și de aceea cred că e foarte important să ajutăm IMM-urile. Eu mi-aș dori să reușim să nu stabilim noi bariere pentru ele, pentru că le este deja destul de dificil. E deja de dificil pentru o persoană să își caute colaboratori, să angajeze noi oameni, e nevoie de cunoștințe, e nevoie de multe lucruri și după aceea dacă vin noi uh, poveri aici, atunci lucrurile vor arăta în felul următor vor exista dificultăți, așa că trebuie neapărat să eliminăm barierele existente. Un punct care m-a mai preocupat foarte mult are legătură cu bugetul. Uh, pentru cele 22 de milioane de IMM-uri nu putem veni cu acțiuni pe măsură pentru fiecare dintre ele. De aceea eu cred că și organizații terțe, cum ar fi programul Eurostat și altele, trebuie să intervină aici și trebuie să, spri, să sprijine și așa IMM-urilor. Mai ales pentru export e nevoie de noi strategii care să fie dezvoltate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Silichiotis are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, dar din cauza crizei și a politicilor neoliberale de ajustare, Uh, foarte multe dintre IMM-uri au uh, trebuit să se închidă, oamenii și-au pierdut locurile, din, uh, locurile de muncă. IMM-urile reprezintă 99% dintre companiile europene și, din păcate, din cauza crizei și a politicii de austeritate, 15.000 mm, de IMM-uri au trebuit să se închidă. Mai ales pentru statele mici, uh, această schimbare a definiției și lărgirea definiției reprezintă o problemă, pentru că astfel va fi uh, situația și mai dificilă pentru marea majoritate a IMM-urilor. Să nu uităm aceste lucruri atunci când vorbim despre IMM-uri și mai ales atunci când încercăm să schimbăm definiția IMM-urilor. Din punctul nostru de vedere, așa cum spunea uh, și, și uh, spuneau și antevorbitorii mei, o astfel de încercare de a schimba definiția uh, nu poate fi acceptată de grupul nostru trebuie să protejăm locurile de muncă în economia reală, nu să reducem ajutoarele pe care le primesc IMM-urile. Din potrivă, ar trebui să li se ofere și mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și ar trebui să uh, creăm posibilități adiționale de acces la finanțare. Iar sprijinul trebuie acordat, în mod special, întreprinderilor de tip micro sunt de obicei afaceri de familie și au probleme și mai multe, în, mai ales în statele mici. Mulțumesc. Domnul Martin. Euh, Domnule președinte, îmi pare rău că n-am avut timp să analizez prea bine textul. Dar uh, ceea ce am ascultat de la domnul Piper, uh, în ceea ce privește cu definițiile, cu numărul de salariați, uh, pot să vă spun că noi avem o rețea în Franța de astfel de IMM-uri care reprezintă 3800 de companii. 95% dintre ele mai puțin de 10 salariați, 5% între 10 și 500. Și cred că în definiția IMM-urilor este important să ajungem la un acord asupra mărimii acestor companii, dar din start, vroiam să vă spun că este important să avem o flexibilitate pentru aceste companii, pentru că aceste companii mici, mijlocii, medii au capacitatea de a se adapta la situații economice, așa cum am văzut în trecut de criză, din păcate, și uh, cele care au avut de suferit au fost uh, companiile mici și mijlocii. Deci, din punctul meu de vedere, Cred că trebuie să ne centrăm lucrările pe posibilitatea de a avea o situație liniștită pentru că aceste companii să aibă acces la finanțare. Nu știu cum se întâmplă în alte țări, bănuiesc că la fel, dar aceasta este crucea pe care trebuie să-și o ducă aceste companii pentru a ajunge la finanțare și să ajutăm și băncile să joace rolul de susținere, susținere a acestei activități economice care este absolut necesară și aici sunt mai degrabă pentru o definiție uh, realistă a ceea ce este o, o companie de tip IMM și să vedem cum le putem ajuta, așa cum spunea domnul Rubic, mi se pare, să aibă mai mare acces la finanțare, pentru că până la urmă uh, lumea uh, finanțelor, sectorul băncilor să își joace rolul esențial pentru economia noastră. Spuneam că aceste uh, IMM-uri și aceste midcaps reprezintă peste 80% din locurile de muncă create. Mulțumesc! Thank you very much, if I may add. Uh, Mulțumesc. Aș dori să adaug trei observații. Nu voi spune nimic uh, absolut nou. Cel mai, important, cel mai important lucru este posibilitatea accesului la finanțare. Și aș vrea să numesc unele programe ale Uniunii Europene. În primul rând, COSME, și Comisia Europeană are o idee nouă, um, Consiliul pentru Inovație Europeană, și ar fi bine să verificăm cum se prezintă lucrurile din acest punct de vedere. Finanțarea uh, IMM-urilor. COSME a fost un program minunat pentru IMM-urile din Europa. Se spune că 100 de milioane de oameni uh, care lucrează în IMM-uri au beneficiat de uh, programul COSME. Inovația este o chestiune foarte importantă pentru uh, COSME. Apoi, mai avem și Fondul European pentru uh, Investiții Strategice în Uniunea Europeană care dedică 20-30% din uh, banii pentru investiții IMM-urilor. De aceea este foarte important să uh, avem în vedere și aceste lucruri. Propunerile dumneavoastră sunt, uh, sunt bune, dar trebuie să verificăm ce se întâmplă și cu acest fond european pentru investiții strategice. Ar fi bine să discutăm și cu reprezentanții uh, IMM-urilor. Probabil și raportorul și Comisia Europeană au foarte mare experiență în acest domeniu. Chiar uh, Marcus, ai vorbit despre aceste lucruri în uh, introducerea ta. Uh, Um, dar ar fi bine să um, analizăm mai departe problema. Există asocieri, asociații de IMM-uri și ar fi foarte important pentru noi să știm care este punctul lor de vedere pentru a, um, pentru a vedea cum percep uh, ei această schimbare a definiției. Domnul Andropulos, din partea DigiGrow, Uh, din partea Comisiei Europene are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Bună dimineața tuturor! În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru uh, lucrările pe marginea acestui dosar. Este foarte important pentru noi să ne concentrăm asupra punctelor esențiale ale discuției. Care este situația actuală? De ce vrem să schimbăm definiția? practic, suntem la mijlocul uh, unui proces. Din punct de vedere al contextului, trebuie să uh, revizuim această definiție din când în când. Până acum, evaluările au arătat că definiția IMM-urilor nu este perfectă, dar totuși funcționează foarte bine pentru majoritatea IMM-urilor din Uniunea Europeană, mai ales când uh, Uh, comparăm această definiție cu uh, cele din alte regiuni ale lumii. Uh, definiția europeană este mai potrivită um, scopului său. A existat o um, decizie a Curții de Justiție privind ECA și um, numi, clasificarea două companii ca fiind IMM-uri sau nu. Apoi, o altă decizie uh, administrativă a uh, Curții uh, Europene de Conturi avea în vedere felul în care definiția era aplicată și felul în care era formulată definiția. Și aici au fost niște probleme. Ce am încercat să facem noi? În primul rând, am publicat un punct, un uh, studiu de impact în iunie 2017 pe portalul nostru privind mai bună reglementare. Am, ne-am concentrat ancheta privind IMM-urile de la începutul anului, o anchetă care s-a finalizat pe 19 martie și ale cărei rezultate vor fi publicate în curând. Noi am discutat cu IMM-urile care au aplicat această definiție și în acest moment se desfășoară o consultare publică ce se va finaliza pe 6 mai. În același timp, lucrăm cu un consultant care evaluează diversele probleme legate de modificarea definiției și care ne va prezenta raportul său înainte de începutul verii. Dacă vom uh, uh analiza toate aceste surse de informații, putem uh, veni cu o propunere uh, bună până la, până la toamnă. Ce se întâmplă? Pe de-o parte, am dorit o definiție care să permită tratament um, în special pentru aceste companii care au într-adevăr nevoie de ajutor, lăsând la o parte companiile mari care își creează structuri mai mici doar pentru a eluda legislația. Apoi, definiția trebuie să fie una simplă. Acestea nu sunt niște sarcini foarte ușoare, uneori intră chiar în contradicție. În acest moment, în definiție, folosim două uh, criterii, criteriul financiar și numărul de angajați. Dar pentru a defini numărul de angajați, trebuie să, să aplicăm și criteriul um, criteriul uh, proprietății. Este o uh, firmă de familie care nu are uh, relații um, cu alte companii sau este o um, uh, frântură dintr-o companie mult mai mare. Deci aici lucrurile se complică. Ce încercăm noi să facem în acest moment? Așa cum am spus în, studiul, în primul studiu de impact, încercăm să verificăm cel puțin trei lucruri. În primul rând să adaptăm plafoanele în uh, având în vedere inflația și productivitatea. Aceste, această idee se regăsește în uh, recomandare. Apoi, am dori să acoperim acea mică lacună legislativă identificată de uh, decizia curții ca astfel încât ajutoarele să meargă exact către acele IMM-uri care au nevoie de ajutoare. În al treilea rând, vrem să ajutăm un pic IMM-urile nou înființate, astfel încât să poată crește, să poată crește în Uniunea Europeană, e, făcând uh, să uh, prelungind termenul la 2 ani în care o companie poate să crească, dar să fie în continuare tratată ca un IMM. Și alte probleme au fost uh, Uh, semnalate de uh, asociații ale IMM-urilor, etc. Și încercăm să luăm în considerare și uh, problemele acestea. Vreau să mulțumesc domnului raportor și tuturor celor care au intervenit. Vedeți dumneavoastră, problema întreprinderilor mici cu capitalizare medie. Le-ați menționat de multe ori astăzi. Reprezintă o parte importantă dintre companiile europene. Ar trebui să intre în categoria IMM-urilor sau să țină de o, companie, de o categorie separată. Dacă le introducem în definiția IMM-urilor, probabil vor reuși să absoarbă, ace- să primească acest uh, tratament special în detrimentul întreprinderilor cu adevărat mici. Și atunci, ar fi poate bine să ne gândim la o politică specială pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie. Apoi, să luăm în considerare alte criterii, cum ar fi uh, capitalul sau uh, volumul exporturilor. Într-adevăr, întrebarea ar, uh, prima, principala problemă ar fi să avem o definiție foarte simplă. Unul dintre uh, oratori a vorbit despre uh, valoarea um, exporturilor. Dar în acest caz, ce s-ar întâmpla cu acele IMM-uri care nu fac exporturi deloc? Alte elemente menționate astăzi, cum ar fi uh, importanța de a continua cu această recomandare sau să folosim un alt temei juridic, cum ar fi un regulament. Termin în, în câteva clipe. Vă mulțumesc foarte mult! În acest moment, recomandarea este potrivită pentru Uniunea Europeană pentru că permite statelor membre să pornească de la o bază comună și să adapteze uh, legislația la specificul fiecarei țări. Poate ar fi bine să mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Um, uh, vroiam să vă acord 20 de secunde, dar două minute ar fi un pic cam mult. Uh, vrem să vedem și intervenția raportorului, ar fi interesantă. Noi, Comisia ITRE, ne simțim responsabili pentru viitorul IMM-urilor în Europa. De aceea, definiția aceasta este extrem de importantă. Marcus, am să te rog să răspunzi acum la toate întrebările formulate. Uh, Mulțumesc! Ierzi. Cred că e o discuție foarte extinsă și eu cred că e important că ne-am făcut curaj noi cei din Parlamentul European să ne ocupăm de acest domeniu, să ne aducem propria contribuție în această consultare publică, pentru că vom cunoaște rezultatele consultării abia în toamnă și atunci e mult prea târziu să mai venim noi cu inițiativă proprie. Aș dori să îi uh, sprijin pe toți cei care au spus că, în principiu, ar trebui să nu schimbăm prea mult această definiție a IMM-urilor. Da, și nici nu asta ne dorim prin inițiativă. Noi ne dorim și acesta e un punct important. În ultimii 15 ani s-au întâmplat multe lucruri și așa că trebuie să răspundem la ceea ce s-a întâmplat. Așa că numărul de angajați trebuie dus undeva mai sus și cifra de afaceri pentru a reflecta situația din ultimii ani. Cred că e pur și simplu o aliniere pe care ne-o cer evoluțiile de pe piață și cred că vom reuși să ajungem la un consens aici. Un alt lucru care a fost spus de multe ori, nu vă concentrați prea mult pe mid-caps. Aș dori și eu să nu facem o amestecare a termenilor. Cele spuse de comisie, că probabil ar trebui să avem o propunere separată pentru midcaps. Da, poate că ar fi calea de urmat să fie mai clare lucrurile, însă în același timp situația arată în felul următor. Întreprinderile, dacă ne gândim la aceste noi structuri pentru Uniunea Apărării, anumite întreprinderi au nevoie de un acces special pentru că nu au acel mare sector administrativ astfel încât să se folosească de achiziții și toate acestea. IMM-urile sub 50 uh, de angajați sunt prea mici. Și atunci, de ce să nu există o categorie specială de întreprinderi pentru aceștia? Sunteți o firmă cu până la 2000 de angajați, îndepliniți acest criteriu, celălalt și așa mai departe. Uh, ținând cont și de cele spuse de comisie, trebuie să le ajutăm pe aceste tipuri de uh, companii să participe la această inițiativă europeană a apărării. Ar fi un exemplu tipic. Un al doilea exemplu, cifrele, uh, îngrijorările exprimate față de IMM-urile de export. Dar acele au, au o pondere foarte mare a exporturilor și puține angajați. De ce pentru ele nu ar trebui să existe un ajutor din partea Uniunii Europene? un ajutor special. Bun, definiția IMM-urilor e un lucru, însă în același timp trebuie să ținem cont și de acele mid-cap-uri care vor să se dezvolte, să evolueze, care vor să uh, intervin mai bine structurile europene. Pentru ele avem nevoie de oferte noi, așa că eu cred că trebuie să putem să măsurăm cumva toate aceste categorii de întreprinderi. Așa că sunt de acord cu cele spuse de comisie. Definiția MM-urilor e una, să avem grijă de ea, dar în același timp trebuie să venim cu oferte speciale și pentru mid-cap-urile noastre și cu criterii speciale pentru ele, astfel încât să le putem sprijini și sunt convins că vom reuși să cădem de acord, pentru că și intervențiile colegilor au mers mai mult sau mai puțin în aceste direcții. Și acum poate în final să mai spun că dacă vă doriți să fie extins termenul pentru depunerea amendamentelor, dar îl putem extinde cu două săptămâni fără să dăm totul peste cap. Așa că voi ține cont de această dorință exprimată și, într-adevăr, voi încerca să extind acest termen cu două săptămâni, însă nu atât de mult până când e gata consultarea comisiei, pentru că atunci nu mai are rost să venim cu nicio inițiativă. Însă o extindere cu două săptămâni cu mare plăcere. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Mulțumesc, Marcus, pentru aceste observații și pentru flexibilitatea de care dai dovadă. Aș și vreau, să, bineînțeles, să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Europene, raportorilor din umbră, tuturor colegilor care au intervenit. Marcus, cred că suntem de acord când spun că uh, termenul pentru uh, depunerea amendamentelor este acum 9 aprilie. Deci cu două săptămâni mai târziu decât termenul inițial. Uh, așa cum a fost propus și a, domnul a, raportor a fost de acord cu această propunere. Apoi votul în ITRE 16 mai și votul în plenară iulie 2018. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, iar acum aș da cuvântul primului vicepreședinte al Comisiei ITRE pentru următoarea parte a reuniunii noastre. Patricia, îți mulțumesc foarte mult. Uh, ai să vii aici în locul meu, o să iau uh, um, car, uh, car, um, cartonașul. Și, bineînțeles, luăm uh, 5, o pauză de 5 minute pentru că trebuie să așteptăm până la ora 10. Vă mulțumesc!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 Trecem acum la sesiunea de vot. În primul rând, o verificare electronică pentru a vedea dacă funcționează cartelele de vot. S-a deschis votul. Ca de obicei, un vot de fapt, trei voturi PPE în plus. Am să vă rog să nu, vot, să nu introduceți mai multe voturi decât cele necesare. 3. Caris, please, help me. No, no, il voto Matee. Caris, te rog frumos, dă-mi mână de ajutor. Four. Four more. Patru voturi în plus.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 Vă rog, suntem aici uh, pentru, pentru vot, dar iată, avem două voturi în plus. Dacă nu, dacă nu scoate nimeni cartela de vot, ce facem? You love this committee too much. <laughs> Karins, please. Sorry, you have to resolve this situation eh, in, in some minutes. Vă rugăm, trebuie rezolvată situația. Caris, please, you have to, to do... Cosa posso fare? Che no? Only one more, only one. A mai rămas unul, un vot uh, SND în plus. SD, it's okay. Gata, s-a rezolvat. E unul PP în plus. Et păi la Madame Bernard. Madame Madame Bernard, pour les point. de force. Qui est Madame Madame Bernard, SND. Bernard Oui. Ah, che nome dice? Madame Bernard. Bernard, ah. Tu? There's a Chairman, if the EPP can't solve their problem... Doamnă președinte, dacă PP-ul nu poate să-și rezolve problema, atunci să nu luăm în considerare voturile lor. Mr. Caris, please, this situation is ridiculous. Domnule Caris, vă rog, situația este ridicolă, trebuie să o rezolvați. One. Your, please, your, your, please. If your colleagues doesn't, no, tolga suo. Due. Two. Sorry, I propose that. Am o propunere. O pauză de două minute. Trebuie să vorbesc cu uh, grupul uh, popular. I propose to remove the additional EPP MEP from the sub. Prego, on peut commencer. Hmm? On va. Vă rog, putem începe. E io spero che non si abbiano più a ripetere situazioni del genere, che sono veramente incresciose. Ă, sper să nu se repete situația, pentru că este destul de neplăcută. Ă, domnul Werner? ați dori să intre... Uh, păi- Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru directiva GAS aș dori o amânare a votului până când avem evaluarea impactului Comisiei, pentru că așa apar lucrurile în acorduri interinstituționali și anume, pentru fiecare vot avem nevoie de o evaluare a impactului. Și la 3, la Tools for Better Lawmaking, la acest aliniat. Di posporre la votazione secondo le nostre regole. Avem uh, o solicitare de amânare a votului conform articolului 190 care nu uh, permite discuțiile pe marginea acestui raport. Uh, mai dorește cineva, uh, patru colegi, să sprijine propunerea doamnei Werner? Da, iată cinci colegi care doresc să sprijine această propunere. Prin urmare, în primul rând, trebuie să votăm această solicitare. Cine este în favoarea amânării votului? Vot electronic. S-a deschis votul. Cine dorește amânarea votului? So I think you have to make clear how, how... Trebuie să spuneți, să explicați clar cum trebuie uh, votat. Cine este de acord cu, anula, cu amânarea votului să voteze da și cei care doresc să se voteze astăzi uh, votează nu. Cine este în favoarea amânării votului? Vot electronic. C'è sempre un PPE di troppo. Încă o dată, PPE are un vot în plus. S-a închis votul. la, richiesta di rinvio non è stata approvata. Cererea de amânare nu a fost aprobată, deci trecem la vot. Allora, votiamo il rapporto del collega Busek. Votăm acum raportul domnului Buzek. Este o propunere de directivă a Parlamentului European uh, vis-a-vis -vis de uh, modificarea directivei din 2013 privind regulile comune în uh, piața internă. În primul rând, amendamentele 8, 9, 10, 11, 12, care se votează în bloc prin vot electronic, ro, uh, vot uh, uh, prin apel nominal, s-a deschis votul. Încă o dată un vot PP în plus. Sper că nu va trebui să repet acest lucru la fiecare vot. Uh, s-a închis votul. Uh, com propunerea comisiei a fost respinsă. 5.36. Amendamentul 39, 35, 36 în bloc pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruzeci și trei pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamente de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 5 și 6 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 și 67 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 și 69 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71, 72 și 73 identice, pe, vot unic pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 și 101 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul CA 2 și CA 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 și 138 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 141 și 142 identice pentru împotrivă abțineri se resping. Considerândul 1 pentru împotrivă abțineri se respinge. 33 pentru împotrivă abțineri se respinge. 34 pentru împotrivă abțineri se respinge. 14, 15 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, 17, doreți să spuneți ceva? Facem o verificare, atunci la amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la votul final, vot cu apel nominal asupra textului modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul uh, electronic pentru mandatul de negociere. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu majoritatea calificată necesară. Deci uh, avem mandatul de negociere pentru colegul Buzek. Felicitări raportorilor. Levanovski. Italiano, volevo? Sì. Yes, yes, yes, yes. Passiamo ora alla seconda votazione. Passiamo ora alla seconda votazione relativa alla proposta di regolamento. Trecem la următorul vot. Este propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește statisticile în mediul de afaceri european, modificând regulamentul 184 din 2005 și derogarea 10 acte juridice în ceea ce privește statisticile mediului de afaceri. Domnul Lewandowski este raportor. Începem cu amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la acest amendament, verificare electronică la 77, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Un vot PP în plus. Acum e bine, s-a închis votul. Se adoptă. Era vorba de 7-7. Acum 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă. Cine se abține? se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 este caducă, 86 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, vom face o verificare electronică la 86, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Un vot pe în plus. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 103. Deci, verificarea la 103 s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul și se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8, vot electronic, vă propun din start ca să nu pierdem timpul, s-a deschis votul la compromisul 8. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. Trecem la următoarele amendamente. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă. Deci la 133, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. La 37 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum cele două voturi. Votul final pe textul modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă. Și acum al doilea vot. Pentru mandatul de negociere s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul și aici avem nevoie de majoritate calificată. Avem deci mandatul pentru colegul Lewandowski și mulțumim pentru munca făcută. Trecem acum la următorul vot, ultimul vot. Este vorba de punerea în aplicare a directivei privind proiectarea ecologică. Raportoarea este doamna Michel Rivasin. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. V-aș propune vot electronic aici. Pentru amendamentul 21 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, nu, v-aș propune vot electronic aici ca să nu mai pierdem timpul. Deci la amendamentul 27 s-a deschis votul. Vot electronic. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom face o verificare electronică la compromisul 8. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. și se respinge. Îmi cer scuze, spune președinta. Prevăzusem un vot electronic, dar nu l-am făcut de la început. Și acum trecem la amendamentul 28, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 31. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Mai lisesc voturi, văd. S-a închis votul. Și 31 se adoptă. 34 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, nu, vom face verificare la acest amendament, la 61, vot electronic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă. Compromisul 9, vot electronic. S-a deschis votul pentru compromisul 9. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică la amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O adăugire la compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, vot electronic. S-a deschis votul. Mai sunt câteva voturi. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugire la compromisul 11, vot electronic direct, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare electronică, nu? Ba da, la 47. S-a deschis votul S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, nu, vot electronic la 57, s-a deschis votul. Nu toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 59, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62. Vot electronic. S-a deschis votul pentru că nu e foarte clară situația. Deci s-a deschis votul la 62. S-a închis votul. Se respinge. Și acum compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se respinge. Se adoptă. Cere scuze, președinte. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare foarte bine la amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc că ați cerut votul. Și acum compromisul 4, vot electronic. Vot electronic din start la compromisul 4 s-a deschis votul. Nu toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare la amendamentul 11, vot electronic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă. Și am cer scuze încă o dată pentru această greșeală. Acum votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem un vot PP în plus. Acum s-a închis și se adoptă. Felicitări, doamnei Rivasi. Pasiamo ora allo svolgimento. President. Prego, prego. Și acum, dragi colegi, No, nothing, nothing to do with the vote, but with the next subject and I... Nu, nu are de-a face cu votul, dar trebuie să mă duc foarte rapid la aeroport. Vreau să vă spun că nu am reușit să găsesc proiectul de raport în ceea ce privește egalitatea limbilor în era digitală pentru amendamente, iar termenul este chiar astăzi și vreau să întreb secretariatul dacă vi se pare democratic, pentru că eu l-am primit în calitate de raportor din umbră joia trecută. Și cred că nu e nicio grabă aici. Cult uh, trebuie să discute încă acest text, deci problema este dacă termenul e într-adevăr astăzi sau nu. On va clarifier ça avec elle. Alors, on va partir sur quel point On va clarifier. Oui, j'ai compris. Mais euh, on parle de quel point Si, je parle de quel euh, point euh. Preghiamo i colleghi di lasciare l'aula in modo silenzioso, se possibile. Dragi colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște, dacă se poate. Possiamo continuare pregando di... Dragi colegi, continuăm. Possiamo continuare allora? Da Trecem mai departe, dragi colegi. Este vorba de egalitatea limbilor în era digitală. Raportor este doamna Matias, care nu știu dacă este în sală, da? Da, mă normal, la alt loc aici în sală. Dragi colegi, dacă ne dați voie, putem trece mai departe. După cum vă spuneam, în conformitate cu articolul 54, am intervenit în acest dosar. Comisia competentă este Comisia CULT, deci este vorba aici de contribuția noastră la munca Comisiei CULT pe teme ce au de-a face cu epoca digitală, și comisia noastră își prezintă avizul. Avem 30 de minute la dispoziție pentru această dezbatere, 5 minute pentru doamna Matias pentru a prezenta raportul, după care vom asculta raportorii din umbră. Tema este foarte importantă. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să încep prin uh, a răspunde colegii care ne-a întrebat uh, uh, legat de termenele atât de strânse. Este o situație care nu place nimănui, bineînțeles nici mie, dar în mare măsură depindem de termenele care au fost stabilite pentru Comisia CULT, Comisia competentă. După cum știți, S-a trecut printr-un proces foarte lung pentru a stabili care sunt competențele și atribuțiile pentru acest aviz între cult și ITRE. Și tot acest timp pe care l-am pierdut în consultări a făcut să nu ne mai rămână destul timp la dispoziție pentru amendamente și pentru tot procesul de negociere. Însă uh, avizul a fost uh, făcut public de mai mult timp, deci nu înțeleg prea bine plângerea pe care și-a exprimat-o colega, pentru că documentul a fost trimis tuturor raportorilor din umbră și între timp am uh, și avut consultări cu câțiva dintre ei. Să intrăm însă acum pe teme de conținut și foarte pe scurt. Problema Uh, egalității limbilor în epoca digitală mm, este o chestiune fundamentală. Știm cu toții că multilingvismul este un adevărat patrimoniu al UE. Însă, acesta reprezintă și o adevărată provocare, mai ales uh, dacă ne gândim la problema multilingvismului în epoca digitală. 24 de limbi oficiale, 60 de limbi naționale și regionale, în UE și pentru ca toate aceste limbi să se poată dezvolta în epoca digitală, avem nevoie de instrumentele tehnologice care să ne permită accesul pentru toți cetățenii la bunuri și servicii disponibile în toate aceste limbi. Limbajul uh, tehnologic va fi decisiv pentru uh, toate aceste limbi și tocmai de aceea în avizul meu mă centrez pe acele elemente care țin de competența comisiei noastre. Iată care a fost abordarea mea. Trebuie să ajungem la o tehnologie a limbajului care să permită tuturor limbilor să supraviețuiască în epoca digitală. Și după cum spuneam, mă limitez la competențele care țin de comisia noastră. Pentru că celelalte puncte sunt abordate în raportul Comisiei CULT și de aceea în ceea ce ține de Comisia ITRE, există patru elemente care mi se par centrale și aș vrea să ascult și părerea dumneavoastră referitoare la aceste patru puncte. În primul rând, big data. Uh, știm foarte bine că limbajul natural este o parte importantă a patrimoniului, a acestor big data și de aceea în propunerea noastră uh, avem nevoie de o platformă comună care să poată reprezenta un punct de plecare pentru viitoarele studii în uh, domeniul limbajelor uh, tehnologice sau în ceea ce privește inteligența artificială. Un al doilea punct are de-a face cu cercetarea. E nevoie de o inițiativă coordonată care să aibă și o finanțare puternică pe termen lung și pe scară largă, astfel încât uh, tehnologia limbajului să se facă utilizând limbile naturale. Și aici includem uh, companiile de cercetare, universitățile și în special sectorul privat, mai ales IMM-urile și alți actori de pe piață care ar putea juca un rol esențial. În domeniul cercetării e clar că se uh, necesită finanțare și aici trebuie să vedem care vor fi uh, propunerile pentru Orizont 2020, de exemplu. Un astfel de proiect va avea succes doar dacă ne gândim la o platformă care să fie de acces liber, cu o posibilitate de interoperabilitate și care să dea rezultatele necesare și instrumentele necesare pentru o tehnologie cu acces ușor, care după aceea să se poată multiplica. Cât privește IMM-urile, aici trebuie să promovăm importanța lor și instrumentele care să promoveze tehnologiile limbajului prin finanțare, de exemplu, pentru uh, portalurile care asigură vânzări online și uh, traduceri în toate limbile oficiale. Acesta mi se pare un instrument esențial pentru a crește uh, cercetarea și uh, dezvoltarea, în special pentru IMM-uri. IMM -uri. Și, în ultimul rând, serviciile publice. Dacă ne gândim că libertatea de mișcare a cetățenilor este importantă în Uniunea Europeană, este important ca lucrătorii și cetățenii care circulă dintr-o parte în altă să aibă acces la servicii în propria lor limbă. Iată, încă o dată, tehnologia limbajului și limbile uh, naționale au un rol important de jucat și de aceea mi se pare esențial ca administrațiile publice, locale și naționale să dispună de instrumente care au de-a face cu tehnologia limbajului, instrumente inovatoare și uh, inclusive. Iată deci cele patru elemente esențiale care mi se pare că țin de competența comisiei noastre și cred că cu toții ne dorim o adevărată diversitate lingvistică și culturală a Uniunii Europene pentru a evita dispariția limbilor minoritare, și pentru a sublinia și mai mult importanța noilor tehnologii în epoca digitală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dacă sunteți de acord, trecem acum la raportorii din umbră. În primul rând, domnul Saudargas, din partea PPE-ului. Mulțumesc și eu foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei care a lucrat atât de bine în condiții destul de dificile. Raportorul a făcut deja referințe pe conținut, deci mă voi abține să repet și eu aceste elemente. Susțin pe deplin avizul și vom lucra împreună pentru a pregăti amendamentele. Câteva observații însă pe care le-aș face. Acest uh, raport este esențial și are o abordare de jos în uh, sus. S-a făcut o analiză a limbilor europene și trebuie subliniat că e vorba despre multilingvism, însă aici sunt incluse aspecte de natură tehnice și uh, analizele au arătat că există diferențe foarte mari din punct de vedere tehnic între limbile mari și cele mici, de exemplu între engleză și celelalte. Nu e aici neapărat o problemă de multiculturalism și tocmai de aceea am avut problema de competență între ITRE și CULT. Și poate că e corect ca Comisia de Cultură să pregătească până la urmă acest raport, pentru că problema este multilingvismul, însă la bază se află chestiunile tehnice. Un al doilea comentariu. Am să vă dau un exemplu. De ce e importantă tehnologia ziua de astăzi? Să ne uităm la ultimele dezvoltări în societatea noastră, inteligența artificială, învățământul digital, toate aceste elemente, recunoașterea facială și așa mai departe, elementele de progres în traducerea lingvistică și așa mai departe. Și asta pentru că avem o capacitate mai mare și așa mai departe. Să vedem însă ce se întâmplă cu un exemplu foarte clar, mașinile autonome, care conduc singure. Ce înseamnă asta? Are de-a face cu procesul de învățare. depinde foarte mult de contextul în care învață să conducă această mașină autonomă, pentru că nu e tot una să o pregătești să conducă la munte sau în altă parte. Deci învățarea trebuie să se facă în contextul local și în limbile locale utilizate și pentru asta e nevoie de date care să fie la dispoziție, acele big data și uh, lacuna de competență este cea care are de-a face cu engleza, pentru că totul este disponibil în engleză, deci avem nevoie de o abordare politică tocmai pentru a rezolva această problemă. Și din acest motiv avem raportul cu studii care au fost lansate sub egida STOA, un studiu care a fost pregătit foarte bine, foarte detaliat. Și acum, pe baza acestui studiu, așteptăm să ajungem la decizii politice, pentru că e nevoie de o abordare europeană, de o nuanțare europeană a problemei și de găsirea de soluții tocmai pentru a implementa valoarea europeană a multilingvismului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Moody, care o înlocuiește pe doamna Cumpula Natri. Mulțumesc, Patricia. Intervenție fără microfon din partea președintei, din păcate. Mulțumesc încă o dată, Patricia. Iată, un exemplu al englezei care uh, susține finlandeza și sunt absolut de acord cu comentariile făcute de colegii mei. Susținem raportul și suntem îngrijorați pentru că multe limbi europene sunt în pericol de dispariție în epoca digitală. Există o diferență din ce în ce mai mare între engleză și celelalte limbi UE din punct de vedere al tehnologiei, ceea ce duce la inegalitate între grupurile de vârstă, între regiuni și statele membre. Conținutul digital trebuie să fie disponibil în toate limbile UE, tocmai pentru a reduce această inegalitate a accesului la informații și e nevoie de coordonare foarte bună între industrie și cercetare cu o viziune politică comună. Menținerea acestor limbi în uh, epoca digitală, uh, tehnologiile de traducere și așa mai departe trebuie să fie disponibile în toate limbile și în aceasta nu se poate reduce doar la cooperare, e nevoie și de o atitudine politică. Rolul UE, a universităților, a statelor membre și a instituțiilor publice este esențial tocmai pentru a menține toate limbile. Și nu vorbim aici doar despre engleză. UNESCO arată că doar 13 uh, până la 15% din conținutul online uh, global este în engleză. Pentru a putea înțelege mai bine însă lumea întreagă, trebuie să ne asigurăm că traducerile între limbile europene și, de exemplu, între cele la limbi uh, arabă, chineză și rusă spre limbile noastre să fie disponibile. Instrumentele disponibile și resursele pentru limbi mai mici, uh, inclusiv uh, tehnologii digitale disponibile, toate acestea sunt insuficiente, deci trebuie să promovăm o dezvoltare a tehnologiilor pentru limbile mai mici în UE anumite progrese în uh, programele de traducere și în tehnologiile lor sunt destul de fragmentate și trebuie să existe o coordonare între ele pentru a avea o viziune de ansamblu asupra progreselor care s-au înregistrat până acum, de exemplu în CF7, în CEF sau în Orizont 2020. Cercetarea în uh, tehnologiile de traducere se face în mai multe universități din UE, tocmai pentru a putea ține cont de cunoștințele, cunoștințele existente în bazele de date ale comisiilor și în documentele traduse care să fie la dispoziție printr-un cloud. Trebuie eliminate barierele pentru a transmite cunoașterea științifică și cerem Comisiei să caute soluții pentru a ne asigura că cunoștințele științifice sunt disponibile și în alte limbi, nu doar în engleză. Să ne imaginăm cum ar fi dacă informația științifică nu ar fi disponibilă, de exemplu, pentru schimbarea climatică sau pentru populism în finlandeză, bulgară sau maghiară. Aceasta ar dăuna întregii Europe. Trebuie să ne asigurăm că oamenii au acces egal la cunoștințe și tehnologie și din punctul de vedere al limbilor. Tehnologiile limbajului ne pot ajuta și pot aduce la uh, un acces mai bun la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul doamnei Mlinar în part, din partea ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca excelentă, care merge pe faptul că recunoaștem că există o realitate lingvistică fragmentată în Uniunea europeană. Obiectivul raportului e de a crește gradul de conștientizare la nivel instituțional și la nivel european și național. Se recunoaște nevoia de a alinia realitatea multiculturală și lingvistică la provocarea de a acorda șanse egale consumatorilor și cetățenilor europeni în ceea ce privește evoluțiile ulterioare ale pieței unice digitale. Într-adevăr, o abordare nouă, comprehensivă, ne-ar ajuta astfel încât să avem o dimensiune inclusive. O asemenea abordare ar trebui să țină cont de noile abordări tehnologice care se bazează pe faptul că există o creștere în puterea de calcul și un volum mult mai mare de date, cum ar fi deep learning, neural neuronal networks, care să fie utilizate mână în mână cu tehnologiile lingvistice pentru oameni. Apoi, Apoi mai există dimensiuni multifacetate, cum ar fi e-guvernanța, e-justiția, e-transportul, de care trebuie să se țină cont. Cum spuneam, multilingvismul este o caracteristică importantă a patrimoniului nostru european, iar această realitate trebuie să se reflecte în șanse pentru mediul de afaceri, pentru consumatori. Nu așa stau lucrurile astăzi. De exemplu, există o combinație între obstacole lingvistice și tehnice în domeniul comerțului electronic și le este greu firmelor din acest domeniu să-și crească cifra de afaceri vândând online. Integratorii TIC în Uniunea Europeană ar trebui să acționeze ca niște stimulente pentru serviciile bazate pe cloud, astfel încât să fie bine integrate limbajele umane în aplicațiile de comerț electronic, mai ales, cum spuneau și colegii mei, astfel încât IMM-urile să se poată bucura de beneficiile uh, traducerilor automate. Voi depune amendamente în acest sens și aș dori o colaborare foarte bună cu raportorii și raportorii din umbră. La colega per il suo intervento, ora la parola Azzurra. Vă mulțumim. Acum, domnul Sorin are cuvântul. Cumplimentar uh, relator. Mulțumesc foarte mult. Voi începe prin a o felicita pe doamna raportor pentru acest raport excelent. Sunt de acord cu cele patru puncte pe care le-a menționat aceasta. E neapărat important să avem o platformă comună, astfel încât să putem să abordăm chestiunile lingvistice în termen de big data. Trebuie să investim, investim mult în acest domeniu și e nevoie de formare, formare pentru IMM-uri și pentru uh, companiile nou înființate. Toate companiile au nevoie de asemenea sprijin, dar mai ales IMM-urile și startup-urile. E de asemenea important să se facă o evaluare în sectorul public și în rândul utilizatorilor. Multilingvismul înseamnă diversitate, face parte din identitatea noastră și e avantajul nostru competitiv în Uniunea Europeană. De aceea, eu consider că acest uh, aviz ar trebui să facă o trimitere clară la Următoarea noțiune, investiția europeană în gigabyte ar trebui să încurajeze diversitatea și nu să o diminueze. Trebuie să accentuăm de asemenea și cât de important e acest domeniu pentru competență, pentru coeziune și convergență tehnologiile lingvistice trebuie să servească realităților. Și voi trimite niște amendamente care merg în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim! Acum doamna Reda are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru un aviz excelent pe care Verzi îl sprijină pe deplin. Și cred că avem un scop foarte important aici și anume să salvăm limbile minoritare de la extincția digitală mai ales. Tehnologia poate să fie un mare avantaj în acest proces, dar asta doar dacă investim în instrumentele necesare. Pentru a-și atinge obiectivul, Uniunea Europeană are un început foarte bun și vom veni cu amendamente doar pentru a introduce niște idei noi. În primul rând, dacă analizăm tehnologiile disponibile pentru limbile minoritare cu caracteristici specifice din afara alfabetului binecunoscut, atunci e important ca cei care produc tastaturi să sprijine și aceste limbi. E un lucru la care s-ar putea gândi de asemenea Comisia Europeană, de exemplu, în achiziții. Sprijinul financiar are deja loc în uh, zone culturale mai tradiționale, de exemplu, Uniunea Europeană European sprijină uh, subtitrarea filmelor în limbi, în limbi minoritare. Ar trebui să se extindă și pentru jocurile video și pentru aplicații, mai ales copiii care cresc cu o limbă maternă minoritară, de multe ori au aplicații și jocuri video disponibile doar în engleză, un lucru care le împiedică abilitatea de a-și învăța bine limba maternă. Sunt de acord cu faptul că raportarea menționează cât de importantă e big data pentru sprijinirea tehnologiilor bazate pe limbajul uman, pe recunoașterea vorbirii, pe traducerile automate și așa mai departe. Aceste tehnologii big data trebuie să fie disponibile pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor limbajelor umane. Și apoi nu e doar o chestiune care ține de companii și instituții de cercetare și diferitele proiecte civice joacă un rol foarte important în a dezvolta instrumente pentru a-și sprijini propriile limbi, de aceea e important să sprijinim și proiecte open source și să aibă acces și ele la finanțare în domeniu. Și apoi aș mai dori să zic, că, să spun că nu trebuie să uităm de limbajul semnelor în limbajul digital. Poate că nu e un lucru foarte evident, dar suportul digital sprijină mult mai mult astăzi decât textul și de aceea e important ca cei care vorbesc prin limbajul semnelor să poată să-l utilizeze și în mediul digital. Aștept cu nerăbdare colaborarea pe acest aviz, termenele sunt foarte scurte, dar cred că există deja un suficient grad de convergență între colegi, astfel încât să putem avansa așa de rapid. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru intervenții, trebuie să spun că nu e competentă pe fond comisia noastră și doamna raportor nu se mai află alături de noi, să se află alături de noi și va lua acum cuvântul pentru a trage niște concluzii după ce am auzit toate aceste intervenții. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc doar să le mulțumesc colegilor pentru comentarii. Așa cum vă puteți uh, imagina, multe dintre punctele pe care le-am auzit sunt binevenite. Nu cred că acestea contravin celor ce apar în uh, aviz. Vă mulțumesc pentru contribuții. Multe dintre aceste păreri nu au fost incluse din cauza lipsei de spațiu. Însă, salut contribuțiile colegilor și voi încerca să țin cont de ele. pentru că totul vine să suplimenteze ceea ce apare în text. Ne dorim să ajungem la soluția cea mai bună. Secretariatul mi-a transmis că putem să amânăm puțin data până mâine la prânz pentru depunerea amendamentelor. Nu e foarte mult, dar se prelungește puțin termenul de depunere, astfel încât toată lumea să poată să depună amendamentele despre care tocmai am discutat și vă mulțumesc. Vă mulțumim. Mai aveți niște timp la dispoziție, abia mâine va expira termenul de depunere. Și trecem acum la un alt uh, subiect, și anume programul pentru cercetare și formare. Vorbim aici despre programul cadru pentru cercetare și finanțare și Orizont 2020. Așa că îi voi da cuvântul doamnei Harms acum cuvântul pentru că este raportor. Consiliul a hotărât ca să interogheze Parlamentul în legătură cu această propunere făcută de Consiliu. Așa că, în primul rând, trebuie să redactăm avizul nostru uh, și apoi să luăm cuvântul pe raport ca atare. Doamna Harms are cuvântul pentru a ne prezenta raportul acestea. Mulțumesc, le mulțumesc în primul rând uh, celor din secretariat și comisiei pentru că am reușit acum să modificăm puțin calendarul pentru negocierile pe acest raport. Cred că e un lucru important pentru că sunt multe lucruri care mai trebuie discutate și trebuie să o facem cu atenție. Eu consider că există domenii foarte importante prin care cercetarea, aici discutăm despre programul de cercetare uratom, există domenii foarte importante pentru cercetare în care acest program joacă un rol important și trebuie să joace un rol important. Pentru mine două domenii sunt foarte importante. În primul rând, tot ceea ce reiese din faptul că noi în Uniunea Europeană avem de-a face cu reactoare învechite și asta înseamnă că există riscuri și riscuri de securitate. Așa că trebuie să ne ocupăm de aceste riscuri. Și în al doilea rând, un al doilea domeniu foarte mare care este discutat la nivel european foarte mult are de a face cu tot ceea ce reiese din această vârstă a reactoarelor și anume programele de dezafectare și pregătirea unei gestionări sigure a deșeurilor radioactive. nu doar a elementelor foarte radioactive, ci a tuturor și apoi și stocarea acestora. Cred că toate acestea ar trebui să fie puncte importante la cercetare sub Euratom. E și domeniul în care statele membre indiferent dacă au un program de dezafectare sau nu de renunțare la energia nucleară, sunt lucruri care sunt în interesul statelor membre, după părerea mea. Și vă atrag atenția și asupra problemelor care există. Suedia a fost întotdeauna acel stat din Uniunea Europeană care a făcut cele mai mari progrese pentru pregătirea renunțării la energiile nucleare. De curând a existat o hotărâre judecătorească în care programul suedez a fost întrerupt. Iar uh, suedezii tot ceea ce programaseră până acum pentru o fază activă, pentru dezafectare, va fi amânat foarte mult. Există asemenea chestiuni rămase deschise cu privire la dezafectare și eu cred că acestea sunt foarte importante sub Euratom ce pun sub semnul întrebării? Faptul că, ținând cont de evoluțiile de până acum în domeniul energiei atomice, care e în scădere foarte clar, e mai puțin folosită în Uniunea Europeană din motive diferite, de aceea eu am dubii cu privire la investirea în continuare în noi tipuri de reactoare și să se pună accentul de cercetare acolo. Cred că ar trebui să uh, fim atenți la ceea ce se întâmplă în alte domenii de generare de energie și acolo ar trebui să se facă investițiile, adică în domenii care au o valoare mult mai mare și un aport mult mai mare și răspund mai bine la provocările legate de schimbările climatice. E un lucru pe care ar trebui să-l abordăm. Știu că există discuții și în alte comisii, de exemplu în Comisia de Control Bugetar există o asemenea discuție legate de viitorul fuziunii. Eu cred că ar fi foarte bine să existe într-adevăr evoluții pentru a ne apropia de asemenea reacții. Oricum, într-o situație bugetară critică, trebuie să avem astfel de discuții, să vedem unde putem investi mijloacele financiare ale Uniunii Europene pe viitor. Și cred că trebuie să facem o evaluare în domeniu și să luăm o hotărâre inteligentă, care, după părerea mea, ar fi să se investească în fuziune sau să o punem sub semnul întrebării. Cam atât ar fi din partea mea după o primă negociere și acum aștept cu nerăbdare să aflu care e poziția raportorilor din umbră. Mulțumim, doamnă Harms, pentru această prezentare și acum trecem la raportorii din umbră din partea PP, domnul Orucev. Mulțumesc! Ca Orizont 2020 programul Euratom a fost adoptat pentru 5 ani, 2014-2018, în limitele setate de tratatul Euratom. Însă, finanțarea pentru cercetarea nucleară pentru următorii ani e deja prevăzută în cadrul financiar multianual 2014-2020. Așa că noi discutăm acum despre continuarea cercetării nucleare la nivel european pentru următorii ani după ce expiră programul actual Euratom. Sprijinim extinderea programului, așa cum a fost ea propusă după com- de comisie, cu obiective generale și specifice, cum ar fi sprijinirea îmbunătăților continue în securitatea operațiunilor și dezafectarea reactoarelor existente. Apoi, noi informații în legătură cu noile fenomene, o contribuție la dezvoltarea soluțiilor pe termen lung pentru deșeurile nucleare, incluzând uh, aici și transportul și depozitarea finală a acestora. Apoi, durabilitatea de care e nevoie în expertiză nucleară în Uniunea Europeană, să sprijinim protecția împotriva radiațiilor și dezvoltarea de aplicații în domeniul medicinei și industriei pentru protecție împotriva radiațiilor. Apoi, fezabilitatea fuziunii ca sursă energetică, să ne asigurăm că există disponibilitate de cercetare, infrastructuri de cercetare la nivel paneuropean, iar cunoștințele să fie puse în comun pentru a crește eficacitatea programelor, sprijinirea dezvoltărilor de garanții de care e nevoie, astfel încât să ne asigurăm că există un alt nivel de siguranță nucleară atât în Uniunea Europeană cât și în întreaga lume. Toate aceste activități importante trebuie să fie acoperite de program în uh, bugetul pe care l-am propus. Vom fi foarte atenți și la recomandările pe care le va face grupul de experți al Comisiei pentru acțiuni directe și indirecte, astfel încât să fie crescut programul corespunzător. Mulțumesc! La parola Mulțumesc foarte mult! Uh, domnul Henkel are acum cuvântul. Deoarece colegul de la SND nu este prezent în sală. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Grupul nostru încă își formulează poziția. Dar aș vrea să subliniez câteva aspecte esențiale, fără a intra foarte mult în detalii. În primul rând, uh, Programul de uh, cercetare al Euroatom uh, este unul care creează locuri de muncă și care ne asigură poziția de lider în acest domeniu. Este foarte important să ne atingem uh, obiectivele de pe fișa de, de pe foaia de parcurs și când discutăm acest subiect, trebuie să avem o perspectivă globală. Este adevărat că Germania, Austria, Elveția, renunță la energia nucleară. Dar acum avem mai multe centrale nucleare decât oricând altcândva. Mai bine de 40 sunt uh, acum în construcție. Eu aș dori mai multă finanțare pentru cercetarea în domeniul nuclear, pentru că fără cercetare în acest domeniu Mm, Europa nu poate să rămână un lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și în domeniul nuclear. Da. La, articolul 8 um, se vorbește despre deschiderea uh, programului către țările asociate um, uh, programului Euratom pentru perioada 2014-2018. După Uh, discuțiile privind uh, uh, perioada de tranziție a Britaniei, trebuie să continue discuțiile între Marea Britanie și Uniunea Europeană în viitor și să sperăm că vom putea menține coordonarea impecabilă în sectorul nuclear, chiar și după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Dorim continuarea cooperării în domeniul cercetării nucleare între Uniunea Europeană și Regatul Unit uh, și în viitor. Și aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorul și raportorii din umbră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc, domnule Henkel. Domnul uh, Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem mulțumiți că Consiliul uh, ne-a asociat în acest proces uh, pentru aviz uh, și îl putem analiza din mai multe puncte de vedere. În primul rând, dintr-o perspectivă bugetară. Ar trebui ca programul Euroatom să aibă din nou legătură cu Orizont 2020 și, iată, în sfârșit se anexează din nou toată cercetarea uh, Uh, atâta timp cât există programe de susținere în Euroatom care chiar meritau uh, să fie avute în vedere. Nu avem comentarii în ceea ce privește sumele. Acum, pe fond, indiferent care este poziția noastră și sensibilitățile noastre legate de energia uh, atomică, e clar că acest program de cercetare trebuie susținut pentru că este justificat. Și, de altfel, o bună parte din uh, program uh, are de-a face cu problemele de securitate, de siguranță și mai există și problemele de deșeuri, uh, revizuirea uh, procedurilor de securitate, de siguranță la uh, înăuntrul centralelor, problema radiațiilor. Toate aceste teme sunt uh, foarte de actualitate în anumite țări, de exemplu în țara mea și în țări vecine Uh, acestor centrale care sunt îngrijorate. Există și noi forme de energie nucleară și, în special, programul de fuziune nucleară pe care dorim să-l susținem, program care nu a fost uh, prea uh, favorizat mai ales dacă ne gândim și la problema garanțiilor, care este o amenințare pentru programele pe termen scurt. Prin urmare, suntem favorabili acestei propuneri. Așa cum a spus antevorbitorul meu, propunerea va permite teritoriilor asociate în CF7 să um, includă și Marea Britanie în perioada 2019-2020, deci perioada de tranziție și știm cât de importantă este Marea Britanie în aceste programe de cercetare și exploatare a energiei nucleare. Iată de ce grupul nostru susține pe deplin propunerea de față. Vă mulțumesc! Lei, pe la Mulțumesc foarte mult! Iar acum Matias are cuvântul. Doamna Matias, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru, raportorilor pentru aceste propuneri. În grupul meu nu există o poziție comună privind energia nucleară atunci când se vorbește, dar când vorbim despre extinderea programului Euratom nu ar trebui acest lucru să fie confundat cu sprijinul sau lista de sprijin vis-a-vis -vis de uh, energia nucleară. Vrem să sprijinim acest program în funcție de uh, obiectivele sale, pentru că există totuși niște limite. Există um, opinii divergente în grupul meu. Totuși, aș vrea să spun câteva lucruri. Vis-a-vis de ce spunea doamna raportor, trebuie să facem o diferenție, diferențiere între continuarea acestui program și lupta împotriva schimbărilor climatice prin proiecte de cercetare. Este absolut important să vorbim despre siguranța furnizării cu energie și trebuie să continuăm um, investițiile în uh, cercetare în domeniul energiei. Suntem de acord cu, cu ce s-a spus vis-a-vis -vis de finanțarea când vine vorba de um, dezafectarea în condiții de siguranță. Asta indiferent de poziția noastră generală vis-a-vis -vis de uh, energia nucleară. Părerea mea personală acum. Sunt împotriva finanțării energiei nucleare. Nu cred că ar trebui să fie o prioritate. Cred că ar trebui să mergem pe acea cale ce nu include energie nucleară. Și de aceea um, am, uh, această propunere nouă ni se pare importantă. Moi d'apprécier euh, tout d'abord dans le texte qui nous Chevalier. L'énergie décarbonée inclut Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este important să includem energia nucleară, pentru că în multe texte europene se vorbește doar despre energia nucleară intermitentă. Aș vrea să reamintesc că țările europene care emit cel mai puțin dioxid de carbon sunt cele, și, uh, cele care recurg cel mai puțin la energie nucleară. Viitorul Euratom va depinde de capacitatea de a lucra pe această temă cu britanicii, bineînțeles, dacă o doresc. Aprovizionarea propriei țări um, în acest sens va fi importantă pentru centralele lor și pentru domeniul medical, pentru că sănătatea a mii de cetățeni este în joc. Britanicii au făcut o alegere democratică, aceea de a părăsi UE, însă trebuie să o facă fără să pună în pericol stabilitatea țării. Proiectul uh, Joint European Tourist se află de altfel în Regatul Unit și aceasta este urmarea nevoii de cooperare care a fost manifestată de grupul nostru. De aceea trebuie să menținem cercetările în domeniul fuziunii nucleare, să uh, dăm model în ceea ce privește cooperarea între națiuni pentru un viitor cu un proces de decarbonizare și eliminarea combustibililor fosili. Um, există Uh, foarte mulți bani care sunt dedicați uh, pentru acest uh, energie și pentru perioada 2018 sunt prevăzuți 400 de milioane uh, pentru siguranța nucleară, tratarea deșeurilor, despre care tocmai ați vorbit, doamna raportor, și dezafectarea sau cercetarea. Deci o sumă destul de mică pentru toate acestea. Suntem mulțumiți de textul Comisiei în general și sperăm ca raportorul din partea verzilor să caute să atingă un obiectiv comun și nu să lupte neapărat împotriva energiei nucleare. Mulțumesc! Děkuji, já jsem si se zájmem. Domnul Kolicek. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu mare atenție toate aceste uh, opinii. Vítězí v řadě případů, jak vítězí... Este, am auzit lucruri foarte interesante și uneori ideologia este mai puternică decât justificarea tehnologică. I-am ascultat pe colegi și îmi dau seama că, fără energie nucleară, întreaga rețea energetică de voltaj înalt va fi destabilizată. Și de aceea trebuie să ne gândim de două ori dacă trebuie să renunțăm la energia nucleară sau nu. Trebuie să vedem uh, dacă doriți să utilizați electricitate, dacă doriți să vă folosiți uh, telefoanele mobile, atunci aveți nevoie de centrale nucleare cele existente și de unele în plus. Apoi, care va fi orientarea viitoare a Euratom? Dacă vă așteptați ca oamenii să uh, fie foarte sănătoși, nu trebuie să ne fie teamă de uh, cercetare, pentru că elementele nucleare în medicină, aplicațiile de natură nucleară în medicină sunt foarte importante. Uh, îmi dau, sunt de acord că e nevoie, că trebuie să ne îngrijorăm când vine vorba de deșeurile radioactive. Dar uh, adeseori ideologia uh, este cea ascultată. Uh, să nu uităm că deșeurile radioactive sunt foarte puternice și ele pot fi folosite pentru următoarea generație de reactoare nucleare fără a necesita depozitarea a unor volume foarte mari de deșeuri radioactive. Cred că este foarte important să dezvoltăm programe privind aplicații ce utilizează uh, materiale uh, radioactive deja disponibile în Uniunea Europeană. Încă o dată, uh, aplicațiile medicale cu, radiații, cu uh, izotopii radioactivi sunt foarte utile în multe domenii și sunt mult mai eficiente decât alte medicamente de natură chimică. Acesta este un raport foarte important și aș dori să-i rog pe colegi să nu ascultă să nu plece urechea la uh, anumite opinii foarte naive. Mulțumesc! Mulțumesc! Este o discuție foarte interesantă și eu vreau să mă alătur acestei uh, uh, evaluări și acum îi voi da cuvântul doamnei raportor. Uh, reprezentantul comisiei nu se află aici, dar uh, vor transmite răspunsul în scris răspunsurilor noastre dacă avem întrebări. Mulțumesc, e păcat că nu se află aici comisia, pentru că reiese o întrebare foarte clară din această dezbatere și din cele spuse de domnul Henkel mai ales. Cred că comisia ar trebui să ne răspundă dacă la articolul 5, completarea care s-a făcut la articolul 5, ce cu ea și la punctul 5, un, 5 unde se spune că programul Euratom trebuie deschis spre asociații de țări sau teritorii asociate al șaptele, celui de-al șaptelea program cadru Euratom 2014-2018. Dacă această adăugare din articolul 5 a fost făcută pentru Regatul Unit și situația situația legată de Brexit, mie nu mi este clar, însă e un răspuns foarte important. Comisia anunțase că va face o propunere de modificare a tratatului Euratom, să prezinte această modificare în acest domeniu al cercetării pe care îl discutăm noi, ca fiind o consecință a Brexitului și deșirii Regatului Unit. Adică Comisia nu ne poate răspunde astăzi, pentru că directorul general e undeva între clădirile, a rămas undeva blocat între clădirea Comisiei Europene și a Parlamentului European, atunci vreau neapărat să ne răspundă totuși în scris Comisia Europeană și să deschide această discuție și ea. Cât despre uh, pozițiile exprimate de colegi. Este foarte clar că avem informații diferite cu privire la dezvoltările energiei atomice în Uniunea Europeană și la nivel mondial și pot să le prezint colegilor material bazat pe cifre cu privire la evoluțiile existente. Există un singur stat din această lume în care, într-adevăr, există o uh, renunțare la energia atomică acum și anume în China. În toate celelalte state, acolo crește utilizarea energiei nucleare, în, celelal- în celelalte state e în descreștere pentru că asemenea programe pe termen lung nu sunt eficiente. Și putem constata ceea ce se întâmplă și cu marile companii din domeniul nuclear, Areva, EDF, și aceste companii sunt mai mult sau mai puțin falimentare. La fel s-a întâmplat cu, și cu Westinghouse, un faliment și acolo. Sunt lucruri palpabile, constatabile, care, pe care le putem constata în întregul sector. Și apoi Japonia, industria japoneză, după ce a avut loc catastrofa de la Fukushima, are de-a face cu foarte mari probleme economice. Așa că la nivel mondial nu mai există o creștere a acestor energii nucleare, cum sugera domnul Henkel. Lucruri foarte importante și legate de fuziune, cercetarea în domeniul fuziunii. Există dezbaterea experților de care nu se ține cont. Vorbim întotdeauna despre buget. Însă, da, domnule Henkel, puteți să râdeți, da, s-ar, pur și simplu ne-am putea înscrie aici la dezbateri hashtag MeToo, la felul în care râdeți acum de mine. Însă, în dezbaterea legată de fuziune, s-a făcut o corectare uh, în ultimii ani cu privire la evaluarea eficienței procesului de fuziune. Cât de eficientă este energia rezultată din fuziune. E o evaluare care trebuie să fie neapărat făcută. Mai ales atunci când stabilim ce rol trebuie să ocupe fuziunea în viitoarele programe. Cred că domnul Buzek a discutat despre faptul că trebuie incluse și asemenea aspecte în discuțiile bugetare ale Uniunii Europene. Cum continuăm pe viitor cu cadre schimbate, cu linile noastre bugetare și trebuie să discutăm despre fuziune și dacă aceasta nu va fi soluția uh, problemelor energetice în acest secol, atunci ce facem mai departe cu investițiile în acest domeniu? Dezbaterea legată de acest domeniu și acest uh, program cadru sub Euratom va duce la discuții foarte interesante, cu siguranță. Și apoi va trebui să vă voi da și cifrele legate de energia atomică în Uniunea Europeană și în restul lumii, astfel încât să avem o discuție bună. Mulțumesc! Un'altra cosa, è arrivato il funzionario... Mulțumesc foarte mult, doamna Hams. Aș, da, aș vrea să uh, vă anunț că a ajuns și reprezentantul comisiei, dar înainte de a-i da cuvântul, i-ar spune Rebecca um, că Uh, vom transmite întrebările noastre comisiei pentru un răspuns scris, Uh, dar uh, poate ar fi uh, bine să repetăm întrebările adresate comisiei ca să le audă și reprezentantul său. Da, mulțumesc. Pe parcursul discuției am discutat despre articolul 5 din propunerea dumneavoastră, unde se spune că programul Euratom trebuie să fie deschis asocierilor de și apoi la punctul C să se deschidă asocierilor de țări sau, asoci- sau te teritorii asociate la al șaptelea program cadru Euratom sau programului de cercetare și formare 2014-2018 Euratom. Dacă asta înseamnă că trebuie să se acopere mai ales chestiunea legată, legată de Regatul Unit. Uh, Comisia, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze că nu am ajuns la prima parte a dezbaterii și sper că voi reuși să fac acest lucru în viitor. Aș vrea să prezint comisiei, propunerea comisiei privind prelungirea regulamentului Euratom pentru cercetare și formare. Comisia și-a bazat eforturile în acest domeniu este evaluarea interimară, ce a fost um, făcută vis-a-vis -vis de programul uh, pe 2014-2018, uh, acoperând atât activitățile de cercetare gestionate direct uh, la nivelul uh, Centrului Comun de Cercetare și acele uh, activități ale uh, Direcției Generale uh, Cercetare și Inovare, având în vedere și fiziunea și fuziunea. Tratatul Euratom limitează uh, acest program de cercetare pe uh, 5 ani și de aceea ne aflăm într-o situație destul de delicată când vine vorba de cadrul financiar multianual și activitățile de cercetare uh, Euratom, dar suntem încurajați de constatările acestei evaluări intermediare care ne confirmă că, în general, programul uh, funcționează bine, în mod satisfăcător și că, mai ales de la accidentul de la Fukushima din Japonia de acum șapte ani. Dumneavoastră știți foarte bine că cercetarea uh, Activitățile de cercetare gestionate de comisie în domeniul nuclear se concentrează exclusiv pe uh, siguranță, securitate, garanții. Um, credem că aici uh, se află um, centrul de gravitate, de um, gravitație. Și de aceea am uh, întocmit această propunere de prelungire a programului uh, pe perioada 2019-2020 Principala uh, schimbare a fost să introducem cifrele legate de buget, care rezultă direct din uh, cifrele agreate în cadrul uh, uh, financiar multianual. Uh, discuțiile cu Consiliul au fost uh, productive și pot confirma că, așa cum s-a întâmplat și cu programele gestionate anterior, um, și de această dată statele membre consideră um, foarte potrivită prelungirea programului. și sperăm să avem și sprijinul Parlamentului European. În ceea ce privește țările asociate, dispoziția menționată de dumneavoastră nu uh, dorește să uh, se aplice în mod specific relației cu Regatul Unit. Așa cum știți, viitoarea relație dintre negocieri privind viitoarea relație uh, a, stat, a Regatului Unit cu Uniunea Europeană se poartă într-un anumit cadru și dacă rezultatul negocierilor mm, arată că este nevoie să modificăm cadrul european de cercetare, vom face acest lucru. Dar această dispoziție, așa cum este ea acum, este o dispoziție standard ce dorește să, um, să reglementeze relația cu țările asociate uh, deja la programul Euratom, fie în cadrul uh, programului de cercetare, fie în cadrul programului Euratom. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, sigură că vom uh, continua această discuție mult după încheierea reuniunii. Am uh, ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor și ne revedem după amiază când vom uh, aborda următoarea.